pentru funcția de vicepreședinte a Parlamentului European, devenită liberă în urma retragerii colegului nostru Oli Ren, au fost propuși următorii candidați. Grupul politic FTD îl uh, propune pe Fabio Massimo Castaldo, grupul ALDE pe doamna Anneli Jetenmechi. Votul va avea loc mâine la ora 12. Vă mulțumesc! tisztelt képviselőtársaim folytatjuk a munkát. először is egy bejelentésem lesz. Continuăm acum coordina lucrărilor. În primul rând, o comunicare. Un act legal prezentat la Comisia Envi și o propunere pentru o decizie de ieri. Există un termen limită de 24 de